herr präsident! die sitzung ist wieder aufgenommen. ședința se reia. das protokoll der gestrigen sitzung und die angenommenen. procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate sunt uh, disponibile. există obiecții? nu este cazul. atunci procesul verbal se adoptă.